Ja, wir danken den Haushaltsausschusskollegen fürs Kommen und setzen die Sitzung fort mit dem Tag. Continuăm așadar ședința noastră, punctul 9 de pe ordinea de zi. Analiza folosirii bugetului pentru reforma publică, un aviz de inițiativă colegului Brian Hayes care îi dau cuvântul odată ce se face cât de cât liniște în sală, astfel încât să-l putem înțelege. Vă rog să părăsiți sala în liniște. Domnule Hayes. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc în primul rând coordonatorilor pentru acest raport să vă spun cum am ajuns aici, de ce avem aceste subiecte pe ordinea de zi și apoi voi trece prin uh, recomandările pe care le fac. Uh, vă aduceți aminte că în august 2016 am publicat în numele cont un document important, reforma sectorului public, cum e folosit bugetul european. Și aceasta dintr-o cercetare externă, după care am avut o audiere specifică la cont și apoi am avut un raport din propria inițiativă care a făcut niște recomandări cu privire la uh, avizul experților. Și aș dori să spun încă de la început, pentru că cred că de la discuția anterioară pe care am avut-o la cont, s-a ajuns la părerea că ar fi vorba de privatizarea serviciilor publice, de într-o mai bună eficientizare, dar eh, nimic mai departe, nimic mai neadevărat. De fapt, acesta e un raport care tratează problema bugetului european și acele părți ale bugetului și cum analizăm reforma uh, sectorului bugetar. Aduc, aș, aș aduce aminte colegilor că avem vreo 9 miliarde de cheltuieli care țin de reforma sectorului public. Putem vorbi dacă să fie mai mult sau mai puțin, mă rog, putem să tot discutăm, dar suntem cu toții de acord, cred, că această sumă se um, împarte în, sub mai multe titluri și asta e problema acestor programe Raportul arată așadar cum evaluăm și cum uh, analizăm la ce este folosită această sumă de bani și eu cred cu tărie că o performanță economică sporită, ceea ce ne dorim de fapt cu toții, și îmbunătățiri în sectorul public, în experiența cetățenilor, merg mână în mână. Cred că poți uh, îmbunătăți circumstanțele cetățenilor, cum interacționează cu sectorul și în același timp îmbunătățind performanța economică. Cred că este un element cheie pentru administrație modernă sau ar trebui să fie în întreaga Europa. Și este cazul cu atât mai mult pentru state membre care au un, trec printr-un șoc intern sau extern, un uh, program de ajustare. În propriul meu stat, am fost în guvern în momentul respectiv, am văzut un astfel de program uh, de ajustare și am uh, discutat atunci despre reformă și despre cum să facem lucrurile altfel. Și așa se spune, știți că niciodată să nu pierzi ocazia unei uh, astfel de crize pentru a face schimbări majore. Deci, e un lucru important nu doar în zile uh, mai puțin bune, ci și în zile bune și uh, ce avem aici este că putem uh, analiza statele membre, indiferent că le merge bine sau mai puțin bine, cum funcționează în acest domeniu. Deci cerem administratorilor publici să dea rezultate pentru cetățenii lor și să schimbe modul în care sunt uh, aplicate aceste elemente. Și în întreaga Uniune Europeană am văzut multe exemple bune de reformă. Multe ca o consecință uh, banilor europeni. Trebuie spus acest lucru și acest rezultat trebuie celebrat și subliniat și pentru alte state membre care pot trece poate prin perioade dificile. E important să spunem că atunci când un stat membru trece printr-o perioadă de șoc economic și trebuie să ajungă într-o poziție echilibrată a bugetului, tocmai atunci nu are bani pentru astfel de reforme ale sectorului public. Deci eu cred cu tărie că trebuie să încurajăm și să sensibilizăm bugetul tocmai pentru acele state membre care au nevoie de ajutor financiar să introducă sisteme noi, tocmai pentru a da rezultate pentru cetățeni. În acel moment ar trebui să spunem că bugetul ar trebui uh, mărit tocmai în acest sens. Știu că domnul Wolfgang Schäuble din țara dumneavoastră, domnul președinte, a vorbit tocmai despre acest lucru. Cum putem folosi bugetul european în scopul reformei și încurajării unor uh, noi modele activitatea sectorului public, să și ajutăm acele state membre. Deci, nu e o competență clară a UE, asta e clar. Și cred că trebuie să încurajăm statele membre să facă mai multe în acest sens. Dacă, dar nu le încurajăm dacă nu reformăm modul în care sunt cheltuiți acești bani. Și e un lucru pe care îl spun și în uh, documentul meu. Ce am propus așadar, pe scurt, 9 miliarde de cheltuit în cadrul financiar multianual. În loc să avem atâtea titluri diferite, ar trebui aduse sub un singur comisar care să răspundă politic pentru acest subiect și asta ne-ar ajuta să ne concentrăm atenția pentru programe de reformă ale sectorului public. Avem programe care ajută statele membre aflate în dificultate, dar nu și finanțăm acele state care s-ar putea să aibă nevoie tocmai de finanțare în astfel de momente pentru a opera modificări majore. Deci un comisar responsabil ar ajuta, chiar dacă e doar o mică parte a bugetului, sunt doar 9 miliarde, dar cred că ne-ar fi util un comisar în acest sens. Am vorbit de îmbunătățirile tehnologice, guvernanța electronică, sisteme mai eficiente, și de ce programul trebuie să susțină acest lucru. Am vorbit de practica statelor membre, de bune experiențe, de schimbul de bune practici. Vedem cum au învățat alte state membre din uh, banii pe care i-au cheltuit. E o întrebare pe care o adresez în raportul meu. Și am spus că în ceea ce privește cercetarea cu privire la creșterea anuală, să avem acolo un capitol special dedicat administrației publice și guvernanței. Trebuie să subliniem acest lucru. Dacă, ca parte a evaluării generale a ce face un stat membru în uh, situația anuală și cum crește, sectorul public ar trebui să joace un rol important. Am vorbit de încurajare, de modificarea cadrului financiar multianual pe viitor. Cred că e important să continuăm această discuție. Am spus că comisia ar trebui să, facă, să aibă un cadru dedicat de evaluare, să analizeze și cantitativ și calitativ Cine își face treaba cum trebuie în acest domeniu? Am cerut un dialog structurat cu parlamentele statelor membre. Cred că Parlamentul European ar trebui să arate ce se întâmplă în fiecare stat membru, să avem un dialog în acest sens. Am cerut o modificare a sistemului de uh, premii în acest domeniu Ar fi bine ca și alte state membre să cofinanțeze. Apoi avem declarația de la Tallinn. Ce putem face cu aceasta? Am vorbit de alte domenii prioritare. Să cred cu adevărat că putem analiza cum cheltuim acești bani și cer colegilor să nu meargă pe ideologie aici. Nu e vorba de privatizări, de astfel de elemente, ci cum poate fi agenda publică parte a, a sistemului de guvernanță. Cred că asta ne-ar ajuta mult. Mulțumesc mult, doamnă președinte. Mulțumesc. Din partea comisiei, vă rog următorul vorbitor, domnul Hauser. Mulțumesc. Mulțumesc pentru inițiativă, pentru, pentru raport. Suntem uh, întru totul de acord. Analiza noastră este foarte similară cu cea a domnului Hayes. Cred că am putea împărți statele membre în două grupuri. Între statele UE avem unele cu o administrație mai puternică și altele cu o administrație mai slabă și dacă, avem o, dacă un stat membru are o administrație slabă, nu reușește să îndeplinească condițiile pentru statutul de membru, dar sunt probleme și în, perioada, în partea de creștere și bunăstare a cetățenilor. Însă, mai mult decât atât, cred că există o plus valoare europeană în tratarea sistematică a acestui subiect. Chiar și administrațiile presupuse puternice în anumite state membre se confruntă cu provocări semnificative, schimbări demografice, tehnologice, toate crizele care pot afecta pe toată lumea. De aceea cred că bugetul și în special Comisia pot aduce o plus valoare în aceste state membre, făcând un schimb de bune practici, de cunoștințe și încercând să învățăm împreună, să încercăm să învățăm ce înseamnă de fapt o administrație publică de calitate. Și un aspect uh, fundamental al uh, soluționării acestor probleme. Mulțumim domnului Hale, salutăm acest raport și sunt de acord că Comisia are ceva teme de casă de făcut pentru a se coordona mai bine și avea mai multă coerență în politicile sale. Mulțumesc. Aceea întrebare eternă a capacităților slabe de gestiune, de administrație și că e nevoie să ajutăm aceste state membre. S-a discutat astăzi toată ziua despre aceasta. Statul de drept problema statului de drept vorbește și de tradițiile politice, mă gândesc la prietenii din Cehia, dar și la tradițiile administrative, mă gândesc la Polonia, la Grecia. Unele state membre sunt me- vechi membre, nici nu e atât o problemă de competențe UE până la urmă. Asta nu l-a interesat pe nimeni până când am avut un task force Problemele țin de capacitatea de absorpție. Am văzut asta și cu acel raport special mai devreme. Deci, este, cred, interesant. Domnule Hauser, mi-ați putut explica ce face acel serviciu de susținere în uh, reforma structurală, dacă tot ne-am așezat la această discuție. Acest serviciu de susținere pentru reforme structurale e un serviciu relativ nou al Comisiei ține de Secretariatul General și o abordare unică a Comisiei. Suntem un furnizor de servicii. Avem un program de finanțare care se numește Programul de Susținere în uh, Fonduri Structurale. A fost susținut de Parlament. Are un buget de 142 de milioane pentru 2017-2020. Și recent Parlamentul uh, a convenit să sporească acest buget. Și ce facem? Deci lucrăm la cerere și întrebăm statele membre ce nevoi au când vine vorba de reforma structurală. Iar reforma structurală înseamnă, până la urmă, cum să gestionezi mai bine o țară și cum să ai politici de calitate pentru cetățeni. și serviciul există încă din 2015, are vreo 3 ani, e destul de tânăr și am fost mirați de interesul pe care l-a generat în statele membre. Inițial am crezut că vom avea poate 5 clienți, 30-40 de proiecte și la ultima cerere de proiecte am avut 444 de cereri din 24 de state membre. Au fost de eh, trei ori mai multe cereri decât eh, soluție și e un program foarte popular, foarte mm, folosit. Iar Comisia lucrează cu statele membre ca partener, nu merge să le spună ce e de făcut. Răspundem direct cererilor. Așa lucrăm. Aceasta ar fi baza programului. Iar celălalt element la care mă gândesc, Secretariatul General al Comisiei a decis ca acest serviciu să aibă funcția de coordonare pentru aspecte de administrație publică și guvernanță în comisie. Pentru că, așa cum a spus-o și domnul Hayes în raportul său, administrația publică nu e un domeniu politic, e o funcție care trece prin mai multe domenii, deci de interes pentru mai multe servicii ale comisiei și nimeni nu mai are imaginea de ansamblu. Avem, avem nevoie de o imagine de ansamblu ca să putem face o analiză de sistem și să putem adăuga valoare. Sperăm că prin această funcție de coordonare să avem mai multă coerență la fel și în uh, evaluările pe care le facem, cum învățăm împreună și cum să ajungem la o mai bună administrație publică în serviciul cetățenilor. Și o ultimă întrebare, câți angajați lucrează în acest serviciu? Intervenție fără microfon. Cu microfon pentru vorbitor, vă rugăm. E o întrebare interesantă. Mi-am serviciu în creștere. Când am început în 2015, am avut 40 de angajați și după 3 ani am ajuns la 177. Iar la, în propunerea pentru noul uh, cadru financiar multianual se propune ca acest serviciu să primească mai multe resurse. Tocmai lucrăm la politicile de dezvoltare și la nevoile de angajați pentru a putea da rezultatele scontate. Mulțumesc. Nu putem ajuta și Marea Britanie în negocierile cu Brexitul? Domnule Hayes, aveți cuvântul pentru final. Doresc să vă mulțumesc dumneavoastră, doamnă președinte, și comisiei pentru observații. În cele spuse de comisie, cred că e important că dacă vrem să avem succes, statele membre trebuie să-și dorească acest lucru și nu doar comisia să vină și să ceară anumite lucruri. E un parteneriat esențial. Până la urmă, statele membre au mult de câștigat de aici. Sunt de acord că în unele state membre administrația mai puternică decât în altele, dar venim din uh, culturi diferite, moduri de viață diferite, dar asta nu înseamnă că oamenii nu pot învăța. Oamenii pot fi uh, provocați să-și schimbe modelul cu care sunt obișnuiți. Deci e vorba de coordonare, cred că putem obține acest lucru în următoarea rundă de finanțare cu acest nivel sporit. Și ce uh, s-a spus, important că o situație interesantă pentru statele membre existente, da. Și trebuie să vedem cum arătăm cetățenilor că finanțarea de la Bruxelles le poate schimba viața în bine. Dar e important cu atât mai mult pentru noi, state membre. Trebuie să folosim și acest element analizând uh, statele candidate, fie că au ajuns deja la un anumit standard în administrația publică, și cred că cu cât mai mult dezbatem acest subiect, punem pe ordinea de zi pentru acele state membre care s-ar putea alătura în următorii 10 ani. A fost interesant să vedem ce a spus comisia. Deci 444 de proiecte, din câte am înțeles, în ultima rundă, ceea ce arată că, iată, statele membre își doresc acest lucru, doresc să se implice, doresc să fie susținute și trebuie să facem următorul pas în următoarea rundă. E bine să uh, cauți astfel de susținere, să înveți în bune practici, dar cred că și din punct de vedere politic trebuie să tratăm această problemă. Deci, susținere reală pentru aceste sisteme și statele mai sărace care au nevoie de aceste încurajări de a trece către sisteme noi. Și știu că acest subiect este cel mai dificil, dar vreau să folosim um, acest subiect mai des în dezbaterea economică pe care o avem, pentru că cu cât putem oferi mai mult ajutor, iată, voință există, am fost impresionat de discuțiile pe care le-am avut în comisie, cred că comisia e pregătită și acum e nevoie de o direcție politică. Și asta dacă vom avea această direcție politică, în special în noua comisie, vom putea face diferența. Mulțumesc! Uh, termenul limită pentru amendamente 18 octombrie, ora 14 și le vom discuta pe 19 și 20 noiembrie, vot pe 26 și 27 noiembrie și în ianuarie în plen. Mulțumesc, încheiem acest punct de pe ordinea de zi. Mulțumesc pentru această dezbatere. Trecem la punctul 10. Situați stadiul dezbatere privind viitorul Europei. Un aviz. Domnul Sarvama este raportor și dau cuvântul. Um, <clears throat> Mulțumesc, doamnă președinte. După cum știm cu toții, Comisia și-a publicat cele cinci scenarii pentru viitorul Europei în Carta Albă anul trecut 2017. Ba mai mult, Parlamentul European a invitat șefii de stat și de guvern să-și prezinte părerea în plen referitor la viitorul Europei în acest, de-a lungul acestui an 2018. Contribuțiile acestea au uh, jucat un rol important uh, referitor la viitorul Europei, având în vedere că ne așteaptă Brexit, lucrăm acum la un nou CFM și ne confruntăm cu provocări multiple în Uniunea Europeană referitor la migrație, securitate, un sentiment anti-UE și lipsa respectării statului de drept în anumite state membre. Ținând cont de tot acestea, am redactat un aviz în numele acestei comisii, adresat Comisiei pentru Afaceri Constituționale, AFCO. Dați-mi voie să parcurg uh, succint principalele puncte. În primul rând, trebuie să acordăm atenție felului în care sistemul bugetar al UE ar putea să fie reformat pentru a, pentru a acorda un buget suficient cuplat cu un sistem modern de resurse proprii. Toate acestea sunt fundamentale pentru a asigura un nivel crescut al investițiilor și a menține ambițiile UE pe scena globală. În al doilea rând, uh, Fondul pentru um, stabilizarea investițiilor ar trebui să fie inclus aici. Ar trebui de asemenea să includem mecanisme care să permită analizarea și monitorizarea cheltuielor în UE. În al treilea rând, retragerea Marii Britanii din Uniunea Europeană va avea consecințe bugetare complexe și va avea un impact negativ asupra bugetului UE. Cred că cele 27 de state membre care rămân în UE ar trebui să dea dovadă de mai multă ambiție când vine vorba de reforma bugetară, având în vedere problemele actuale. În al patrulea rând, foarte important, procedura de descărcare eh, de gestiunea bugetului este un exercițiu important de tragere la răspundere fața cetățenilor. Instituțiile ar trebui să își consolideze practicile contribuind la practici de descărcare de gestiune orientate spre rezultate. În al cincilea rând, e important să protejăm banii contribuabililor în fața fraudei și altor uh, practici uh, ilegale. Ar trebui, în al șaselea rând, să fim cu toți îngrijorați de lipsa respectului față de statul de drept în anumite state membre. Nerespectarea valorilor fundamentale am cer scuze, respectarea valorilor democratice și a statului de drept sunt uh, premize esențiale pentru solidaritatea financiară. E absolut important, nu poate exista solidaritate financiară fără respect uh, pentru statul de drept. Și în ultimul rând, cred că e absolut necesar să continuăm cu dezbaterea privind viitorul Europei la cel mai înalt nivel instituțional, concentrându-ne pe o utilizare mai judicioasă a fondurilor și pe mecanisme de control bugetar. În plus, sper că Comisia Competentă pe Fond, AFCO, va prelua aceste sugestii din aviz. Mulțumesc, doamna președinte, pentru posibilitatea de a prezenta acest proiect de aviz. Termenul limită pentru amendamente la cont este 18 octombrie la ora 14. Votul va avea loc pe 8 noiembrie la comisia noastră, dacă într-adevăr vom organiza o sesiune de vot atunci ținând cont de câteva aspecte, totuși. Mulțumesc oricum. Raportor din umbră, colegul Ali, vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte, dragi colegi, domnule Servama. Europa se confruntă cu numeroase provocări care nu parcă vor dispărea de grabă. Recenta criză financiară s-a încheiat, însă acest proces ciclic va reveni pe viitor. Și având în vedere destabilizarea țărilor din vecinătatea noastră, e clar că fluxurile de refugiați vor continua și pe viitor. Apar de asemenea noi provocări legate de apărare în urma apariției unor noi puteri și un evoluțiilor demografice. Aș dori să felicit raportorul pentru avizul prezentat, aviz care încearcă să oferă un răspuns la provocările viitoare din punctul de vedere al cont. O folosire eficace a resurselor, trage la răspundere în fața publicului, monitorizare atentă, reprezintă câteva din obiectivele de urmărit pe viitor. Suntem de acord că trebuie să avem o politică strategică. Uniunea Europeană trebuie să aibă o viziune pe termen lung care să acopere un interval de cel puțin 10-15 ani. Marea majoritatea provocărilor care ne vor aștepta pot fi înfruntate zi de zi. Ar trebui să avem mecanisme adecvate de control la dispoziție. În ce privește nevoia de a promova plus valoarea europeană, cred că există un acord în ceea ce privește nevoia de a elabora definiții cantitative și calitative adecvate. În cele din urmă, suntem de acord cu propunerea de a dispune de resurse financiare adecvate, merge mână în mână cu dezvoltarea unui sistem eficace de resurse proprii. Mulțumesc! Mulțumesc pentru comisie, vă rog. Mulțumesc! Foarte succint! Dați-mi să scot, câteva, să scot în evidență câteva aspecte ale avizului domnului Sarvama. Ați cerut un buget ambițios și noi am înaintat ceea ce considerăm uh, un, uh, a fi un buget ambițios, menit să răspundă provocării pe care o reprezintă retragerea Marii Britanii. Știți că am făcut economii în uh, cele două programe care cheltuiesc cel mai mult, uh, PAC și politica de coeziune. Noile priorități însă se încadrează în principal la noi propuneri pentru noi resurse. Am inclus de asemenea noi propuneri în setul de propuneri înaintate în luna mai pentru o evaluare mai bună a fondurilor și pentru statul de drept, discutat deja. Am, uh, am construit propunerea pe o evaluare atentă a politicilor existente, revizuirea cheltuielor, după cum bine știți, am, evolua, am uh, evaluat-o și am încercat să dovedim, să demonstrăm plus valoarea UE pentru toate propunerile pentru viitorul CFM. De asemenea, am sporit uh, simplificarea, așa cum a cerut Parlamentul, avem uh, și un cadru mai bun de performanță, nu e încă finalizat, dar uh, a fost inclus în uh, CFM. Toate propunerile vor avea indicatori și obiective care vor permite monitorizarea performanței. Am lucrat de asemenea, după cum știți, asupra simplificării normelor financiare și cred că am ajuns la bune rezultate care reprezintă un bun temei pentru simplificarea legislației care guvernează cheltuielile. Am încercat de asemenea să menținem un nivel crescut al investițiilor. Investițiile reprezintă un element important al viitorului buget UE, investiții, de pildă, care merg mână în mână cu propunerea EU Invest. Am ținut de asemenea cont de nevoia de a progresa în ce privește transparența și tragerea la răspundere. Am venit cu blocuri de, polit, de propuneri de politică care permit uh, stabilirea unei mai bune legături cu noile propuneri. Am uh, venit și în întâmpinarea Parlamentului de a include Fondul European de Dezvoltare. Mulțumesc, a fost o idee realmente bună. Colegul Salva, mă acum uh, pentru a încheia. Mulțumesc. Poate ar trebui să vă spun că salut uh, zelul uh, și râvna comisiei de a aplica multe din ideile noastre. E un semn foarte bun că deja am bifat atât de multe sugestii. În caz contrar, nu prea mai am multe de adăugat. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Trecem la următorul punct, așadar, punctul 11, Fondul Social European Plus. E vorba de un aviz pe care îl emitem pentru Comisia EMPEL, competentă pe fond. Raportorul este colegul Pirinski. Vă rog! Mulțumesc, doamnă președinte! Pe 29 mai acestui an, Comisia și-a adoptat propunerea pentru un nou fond social european, ESF+, fuzionând fondul social european existent cu inițiativa pentru ocuparea forței de muncă în rândul tinerii, tinerilor, inițiativa pentru persoanele dezab- cu dezavantajate, inițiativa pentru ocuparea forței de muncă și programul EU pentru sănătate. Justificarea adusă de comisie este următoarea de a centraliza și simplifica peisajul de finanțare și, în acest fel, oferi posibilități de sinergie suplimentare prin abordări de finanțare integrate. Acest uh, gen de fuzionare nu ar trebui să pericliteze controlul bugetar. Iată de ce propunerile îndoielnice ale comisiei trebuie să facă obiectul unei analize atente. Lipsa unor obiective concrete pentru filiera FS Plus în, ce prive, în gestiune partajată ridică întrebări referitor la evaluarea și monitorizarea viitoare, când Odată ce vor intra în vigoare regulamentul, va intra în vigoare regulamentul dispozițiilor comune, statele membre vor fi obligate să aplice acele dispoziții referitoare la FS+. În plus, în propunerea Comisiei, obiectivele care pentru perioada actuală sunt sprijinite de programe sub gestiune partajată, precum FSE sau altele, devin obiective specifice care vor fi abordate în gestiunea directă și indirectă. În acest fel, obiective precum uh, privarea materială de alimente sau promovarea uh, integrării sociale a persoanelor uh, în risc de sărăcie trece automat la filiera pentru sănătate. Conform însă capitolului 2, abordarea privărilor materiale prin alimente este rezervată doar filierei de gestiune partajată, iar la partea a treia nu există obiective operaționale care să stabilească cum se va aborda în gestiunea directă și indirectă integrarea persoanelor în risc de sărăcie. Nu există mecanisme pentru a arăta foarte clar cum se va genera sinergie între cele trei filiere. În al patrulea rând, dincolo de dispozițiile pentru alocarea resurselor de la filiera în gestiune partajată spre filiera în gestiune directă, rămân uh, îndoielnice, neclare. Nu există lămuriri nici pentru, nici în FSE+, Plus, nici în noul regulament al dispozițiilor comune. Uh, lipsa de sprijin pentru anumite măsuri uh, sau suprapunerea ar trebui evitate. În plus, având în vedere penuria de resurse bugetare, FSE Plus se estimează că va juca un rol important în abordarea unei, unor provocări importante pentru a asigura respectarea drepturilor sociale ale cetățenilor UE. În cele din urmă, propunerea pentru un regulament FSE Plus nu include indicatori pentru filiera pentru inovare socială. Nu include de asemenea dispozițiile necesare pentru filiera bugetară, în lipsa cărora sprijinul pentru această filieră devine îndoielnic. În obiectivul unui control parlamentar eficace al bugetului UE, e necesar ca aceste deficiențe să fie abordate și eliminate. Iată de ce este absolut important să existe norme clare pentru gestionarea FS și FS Plus în regulament. În plus, în uh, obiectiv, în sensul unei plus valori reale la bugetul UE, este important să se asigure coordonare și sinergie nu doar între cele trei filiere ale FS Plus, ci și între alte instrumente. Mulțumesc. Ah, ich, ich habe gesehen, dass Sie wirklich die Sache bearbeitet haben mit Änderungsanträgen, die auch versuchen, eine Richtung vorzugeben. Dafür herzlichen Dank. Ich sehe keine Shadows, die anwesend sind. Deswegen möchte ich gerne der Kommission das Wort geben. Frau Felahi Bronio, bitte. Thank you. Doamnei Bruniu, vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să-i mulțumesc uh, Parlamentului pentru această propunere. Aș dori să reacționez în principal la ideile explicate. În primul rând, obiectivele comune. Articolul 4 al propunerii comisiei era menit să stabilească obiective comune pentru toate filierele, atât partajate cât și FSE+. Ideea e de a ajunge la un obiectiv comun pentru că reprezintă baza pentru integrarea fondurilor cât și pentru sinergiile și complementaritățile viitoare. Aceste obiective au fost stabilite și pe baza pilonului drepturilor sociale. Iată de ce pentru noi este foarte important să păstrăm obiectivele comune. Dacă nu le avem, ce spuneați după aceea și foarte important pentru noi, și anume să putem put, implementa ulterior sinergii în cadrul fondului, nu doar cu toate fondurile. Acest lucru va fi mult mai dificil dacă nu Uh, vom face acest lucru. Trebuie să avem așadar aceste obiective comune. Există un alt uh, aspect unde suntem de acord cu dumneavoastră și anume sprijinul uh, material va intra în FEDER. Este singurul obiectiv specific FEDER. Acestea sunt relevante pentru că sunt relevante pentru implementarea în gestiune partajată. Credem că este foarte important ca aceste obiective să se afle în centrul propunerii. Suntem de acord că vom avea nevoie să colaborăm pe viitor pentru a asigura sinergiile la nivelul implementării. Deocamdată am creat cadrul, um, nu e de ajuns, suntem de acord, trebuie să facem un efort suplimentar în ce privește formularea propunerii. Am încercat să generăm sinergii. Un alt element pe care vreau să-l scot în evidență aici, dacă luăm uh, inovarea socială, cheie în programele noastre, avem o propunere pe de o parte de jos în sus și pe de altă parte ar trebui să putem promova ideile inovatoare la nivelul UE și ar trebui să le amplificăm la gestiunea partajată. Din nefericire, astăzi ce vedem este că această amplificare nu funcționează atât de bine. Una din lacunele pe care am identificat-o e o verigă care lipsește, atât de ce am propus introducerea cooperării transnaționale prin uh, gestiune indirectă. Cred că e o componentă importantă pe viitor pentru a ne asigura că sinergiile funcționează mai bine. Deci programele pilot vor fi în, la gestiunea directă, diseminarea la gestiune indirectă, indirectă de ce? Pentru că la ce ne gândeam inițial e să le permitem autorităților uh, de gestiune să gestioneze numele nostru. Deci am avea participarea autorităților de gestiune, după care toată lumea ar uh, putea să treacă la amplificare prin uh, gestiunea partajată. Cred că este important așadar să ce, ce dumneavoastră vi se pare neclar și îmi cer scuze că ne pare rău că vi se pare neclar. Uh, dar e un element inclus pentru a asigura sinergiile. Acele 200 de milioane pe care propuneți să le eliminați, să le eliminăm pentru noi ar fi o problemă, pentru că e un element important pentru a asigura sinergiile, mai ales în ce privește inovarea socială. Această dispoziție include, este inclusă în regulamentul dispozițiilor comune și vine de acolo pentru că era prevăzută pentru măsurile inovatoare și pentru FEDERI. E exact acea structură pe care dorim să o avem și credem că este o verigă lipsă astăzi pe care vrem să o corectăm pe viitor. Uh, coming back maybe a bit. Apoi, dacă pot să mă întorc uh, la obiectivele specifice, dacă începem de la început, uh, obiectivele specifice erau comune tuturor tendințelor și dacă punem un uh, strat suplimentar de obiective pentru acest fond ar fi uh, un pic cam mult, pentru că avem uh, și obiectivele operaționale și pe cele specifice și poate că trebuie să nu uităm că în viitorul CFM vom avea un principiu de simplificare și de uh, ordonare și poate și dintr-un punct de vedere practic, când ne gândim la noul domeniu de aplicare, jumătate va merge către noua autoritate, instrumente financiare dispar din tendința de microfinanțare decizii, va fi, eh, se va referi doar la progresul actual. Deci, din acest punct de vedere, având trei axe, dintre care una va fi complet uh, copleșitoare să nu fie cea mai bună idee. De asemenea, ați menționat uh, indicatorii. Și aici, într-adevăr, nu se propun indicatori specifici la fel și în uh, CMF-ul actual. Ideea a fost să le dezvoltăm mai târziu ca parte a cadrului de performanță. Asta înseamnă că putem discuta mai mult, ceea ce uh, înseamnă că acești indicatori nu pot fi preluați direct din uh, perioada curentă. Ei trebuie să se adapteze obiectivelor viitoare și domeniului viitor de aplicare. Cum spuneam, neavând instrumente financiare în viitorul program, trebuie să ne gândim dacă definim acești indicatori, cel puțin unii dintre ei în actul de bază. Ideea să nu existe prea mulți indicatori în actul de bază, ci câteva niveluri de, de, de, de câteva categorii de indicatori în câteva documente diferite. Apoi un lucru important pentru noi pe care nu l-ați menționat, managementul uh, partajat, articolul 7, propuneți ștergerea alocării mm, sumei potrivite pentru uh, investiții. Pentru asta este o prevedere foarte importantă care să asigure uh, alinierea programelor în management partajat cu semestrul european și cu uh, implementarea ulterioară a pilonului. Mai sunt și alte chestiuni tehnice pe care le-am putea discuta mai mult uh, și la nivel bilateral, inclusiv o serie de corecții pe care le-ați făcut, cu care suntem de acord, pentru că erau greșeli din propunerea Comisiei și vă mulțumesc pentru asta. Dar cred că putem să ne întoarcem la acestea mai târziu. Vă mulțumesc! Genau, danke schön. Darf ich Sie fragen? Ähm, Sie sind sicherlich einem... Deci, dumneavoastră, ați lucrat în Comisia Socială sau în <clears throat> Comitetul Economic și Social. Ce părere au colegii acolo, dacă ne puteți spune? Știu că e un pic penibil dacă trebuie să vă întreb ca parlamentar ce face cealaltă parte a instituției, dar pentru că pot, iată, vă întreb. In the uh, Ample Committee we have the... La Comisia Amplo avem uh, un raport propus și până acum avem cam 800 de amendamente propuse și care se discută acum. Încerc, încep să discut amendamente de compromis și mă uit spre colegul meu să-i cer ajutor. Nu știu când e votul. 27 noiembrie e data votului la amploa. Mulțumesc. Mulțumesc, spune doamna președinte. Foarte bine. Colegul Pirinski. Colegul Pirinski. Yes, thank you very much. Da, mulțumesc foarte mult. Și aș vrea să îmi exprim aprecierea pentru comentariile foarte concrete și pentru follow-up-ul comisiei. Nu o să intru în fiecare dintre ele poate unul sau două lucruri care trebuie examinate. Începește Eures. Uh, așteptarea este că va intra sub autoritatea europeană în domeniul pieței muncii, Da, nu e garantat, nu e, nu e uh, sigur. De fapt, este o schimbare e, e Mă îndoiesc că e o schimbare care poate fi considerată că se va întâmpla. O altă considerație are legătură cu preocuparea noastră că există această atenție care se dă inovării sociale, obiectivului de inovare socială, dar suntem preocupați că asta ar putea afecta, ar lăsa la o parte uh, sarcinile dedicate persoanelor cele mai private și mai supuse excluziunii sociale, care noi credem că ar trebui să rămână preocuparea SF Plus și ASE ca atare. Și în termeni mai largi, pentru că ați întrebat de ce se întâmplă la Comisia Amploa, există o, un număr foarte mare de amendamente care s-au făcut și cred că va, vor fi evoluții substanțiale comparativ cu propunerea inițială a Comisiei. Mulțumesc! Mulțumesc și astfel ajungem la sfârșitul acestui punct de pe ordinea de zi. Termenul limită pentru amendamente 19 octombrie la ora 14 și votăm pe 8 noiembrie, deci suficient pentru ca avizul să fie adaptat. Mulțumesc pentru informații și pentru baza juridică și ajungem la punctul 12. Fondul pentru globalizare, raportor domnul Pania. Vă rog. Mulțumesc, doamna președinte, dragi colegi. Lansat în 2007, Fondul European de Ajustare la Globalizare trebuia să concilieze avantajele aduse de liberalizarea schimburilor comerciale pe termen lung cu efectele negative potențiale ale globalizării pe termen scurt. În special începește uh, lucrătorii cei mai vulnerabili și mai puțin calificați. La 11 ani este momentul bilanțului. În această perioadă, Comisia a primit 148 de cereri de cofinanțare și uh, venit din 21 de state membre pentru 600 de milioane de euro, menite să ajute 138.842 de uh, de muncitori și 2000, peste 2000 de uh, șomeri care nu erau nicio un program de formare sau de învățare aceste sume au fost uh, folosite din fondul de adaptare la mondializare, dar nu au fost folosite la nivelul la care ar fi trebuit. Deci trebuie să vedem care sunt obstacolele în accesarea acestor fonduri în anumite țări membre și să eliminăm, evident, dacă există aceste obstacole, să le facem să dispară. Și uh, ideea este să vedem cum să reformăm acest fond ca să-i creștem gradul de utilizare și capacitatea de intervenție. În raportul meu, susțin uh, majoritatea propunerilor uh, făcute în, uh, de către colega mea raportor pe fond la Comisia Amploa și Afaceri Sociale. În raportul nostru de aviz apăr ridicarea pragului de concedieri la 250 de persoane, mai ales în regiuni afectate de un grad mare de șomaj. În al doilea rând apăr ideea fixării unei uh, taxe de cofinanțare uh, pentru servicii personalizate la 70% din totalul estimat. Susțin de asemenea accesul la Fondul European de Adaptare la Globalizare pentru angajații care sunt cu contract determinat pentru cei interimari și pentru proprietarii de micro-întreprinderi și mici întreprinderi afectați. Uh, de asemenea, cer prolungirea perioadei de referință la, de la 4 la 9 luni după încetarea activității uh, și de asemenea reducerea timpului de evaluare a cererii de susținere din partea Comisiei Europene de la 60 la 40 de zile. De asemenea, am dorit să punem mai mult accentul pe uh, o serie de puncte precise, cum ar fi importanța unei cooperări optime între statele membre și Comisia Europeană, ca să respectăm uh, termenele limită pentru evaluarea cererii de contribuție financiară din cadrul Fondului European de Ajustare la Globalizare. Uh, nevoia de a întări uh, acțiunile, informările și comunicarea în, în legătură cu cazurile acoperite de acest uh, fond, cer ca o mai bună informare să se facă către marele public și către toate instituțiile. În fine, să, uh, uh, la fiecare doi ani să existe un raport final privind acțiunile acestui fond, pentru ca Parlamentul European să poate să exercite un control politic asupra activităților și Comisia, pe de altă parte, să poate să, facă o, să urmărească activitățile acestui fond uh, cât mai bine. Pentru a încheia, este nevoie ca acest fond să integreze acțiunile legate de climă în politicile Uniunii și să atingă ținta globală de 30% cheltuieli bugetare ale Uniunii Europene consacrate realizării obiectivelor în materie de luptă uh, cu schimbările climatice. Iată, doamnă președinte, dragi colegi, propunerile cheie pe care vreau să le susțin în acest raport uh, pentru aviz și sunt nerăbdător să avem discuții cu raportorii din umbră în perspectiva uh, termenului limite pentru amendamente care este 19 octombrie și votului de la Comisia noastră de control bugetar pe 8 noiembrie. Vă mulțumesc pentru atenție. Președintele, mulțumesc. Aș fi dat cuvântul raportorilor din umbră, dar nu sunt prezenți, așadar Comisia va lua cuvântul. Doamna Vaikenova, vă rog. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult și mulțumesc uh, raportorului pentru avizul său, pentru comentarii și pentru ideile exprimate. Uh, o chestiune uh, care trebuie clarificată sau două. Începește pragul. Da, există opinii diferite în legătură cu pragul, dar noi la Comisie am uh, redus la jumătate pragul față de perioada de programare curentă. Și totuși considerăm că trebuie să realizăm un echilibru corect între intervenția la nivel european și nevoile reale din statele membre. Deci dacă, într-adevăr, uh, merită să intervenim de la nivel european pentru mai puțin de 250 de concedieri într-un anumit moment, într-o anumită regiune. Deci se pune această întrebare. Sigur că putem discuta, există elemente pro și contra, propunerea Comisiei 250. Uh, începește rata de cofinanțare, nu o să mă refer la asta. Sunt opinii diferite, pot înțelege și nivelul de 70%. Noi am propus o aliniere la ESF+, la nivelul din ESF+, Aș vrea mai degrabă să subliniez că am încercat uh, și să uh, reflectăm acest uh, număr mai mic de, de concedieri necesar pentru a lansa un caz și să-l aliniem cu perioadele la care se referea raportorul și de aceea am sugerat perioade mai scurte. Cu cât prelungim intervenția, cu atât mai puțin benefică ea este pentru persoanele disponibilizate. Deci am fost uh, criticați de diferiți uh, stakeholder, inclusiv de curtea de audit, că intervenția nu se face suficient de rapid. Uh, și, prin urmare, am sugerat aceste perioade mai scurte, uh, dat fiind uh, numărul uh, mai mic de Uh, lucrători uh, disponibilizați, care este acum uh, luat în considerare. Apreciem foarte mult sugestiile pentru o mai bună cooperare între statele membre și Comisie, evident, și adunarea de activitatea de colectare de date legate de aceasta, pentru că știm că și noi și Parlamentul suntem foarte interesați de colectarea datelor privind rezultatele realizate nu doar de acest fond, ci și de alte uh, fonduri europene care intervin în diferite state membre, dar nu e întotdeauna un proces uh, facil. Deci vă mulțumesc pentru susținere, pentru informare și pentru comunicare de asemenea. Am vrea să facem fondul mai vizibil cetățenilor europeni cât mai bine. Dar sigur, asta e la discreția statelor membre să uh, facă, să-l facă mai vizibil uh, în fiecare stat membru. Nu sunt sigură că înțeleg uh, uh ideea acestui raport la fiecare doi ani, pentru că pentru fiecare intervenție se face un raport final și nu mai urmează nicio altă intervenție decât dacă cumva uh, se face confuzia cu raportul bianual pe care Comisia îl face așadar la fiecare doi ani și informează Parlamentul și Consiliul, Comitetul Economic Social și Comitetul Regional și toți ceilalți stakeholder în legătură cu evoluțiile uh, fondului de ajustare la globalizare din ultimii doi ani. Poate aici am putea discuta bilateral și putea să uh, rafinăm această idee, să reglăm aceste idee. În fine, uh, uh, e vorba de cam 300 de amendamente făcute de diferite comisii uh, care sunt acum examinate și față de uh, întrebarea dumneavoastră anterioară în legătură cu ESF, ieri la Comisia Amploa au reprogramat uh, votul final și acum va fi pe 20 noiembrie. Inițial era vorba de 18 octombrie. Asta este contribuția noastră. Vă mulțumim foarte mult. Colegii Paniu, zum Abschluss. Destul de complet. Mulțumim pentru răspuns, raportorul. Da, mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc reprezentantei Comisiei Europene pentru acest răspuns. Cum ați spus, uh, doamnă președinte, un răspuns foarte detaliat. Deci, mulțumim așadar. În același timp, aș dori să revin pe o chestie de subiecte pe care ați, pe o serie de subiecte pe care ați abordat. Suntem la câteva luni de un moment uh, extrem de important pentru Uniunea Europeană, alegerile de pe 26 mai anul viitor, alegerile europene și vedem peste tot, din păcate, uh, că naționaliștii și anti-europene, anti-europenii uh, progresează în statele lor membre uh, și uneori chiar ajung la putere prin intermediul unor coaliții. Și asta se întâmplă, din păcate, și în nordul Europei, și în sudul Europei, și în estul Europei. Deci este important să putem, uh, noi uh, care suntem apărătorii acestei construcții europene, să putem să dăm semnale de protecție. Și cred că fondul de ajustare la globalizare este tocmai un astfel de element de protecție față de, pentru cetățenii europeni. Deci cu cât suntem mai vizibili, cu atât mai bine vom lupta împotriva naționaliștilor, populiștilor și antieuropenilor. Deci de aceea trebuie să examinăm cu multă precizie revizuirea pragului de numărului de uh, disponibilizări și uh, uh, nivelul de cofinanțare și pentru că ați spus-o dumneavoastră uh, avem o luptă comună și o sarcină comună să uh, facem mai vizibil acest fond de ajustare la globalizare pentru angajați, pentru lucrători, pentru salariați și așa cum ați spus, e adevărat că uh, nu e vorba de o politică discreționară uh, pentru statele membre. Statele membre au competențele lor separate, dar nici nu vrem să fim prea discreți. Deci ăsta ar fi primul lucru. Și apoi, uh, cred că trebuie să facem presiuni uh, Uniunea Europeană pe statele membre și să avem această idee de a cere statelor membre să facă un raport privind implementarea în, în, uh, acestor fonduri de ajustare globalizare în țările lor, ca noi, Parlamentul European, să putem să controlăm mai bine ce fac sau nu fac statele membre și uh, ca dumneavoastră, Comisia Europeană, să puteți să efectuați un follow-up mai uh, important. Asta era sensul cererii mele uh, față de statele membre. Și apoi, n-ați intervenit în acest, uh, pe acest subiect. Cred că noi, cei care suntem, uh, uh, pentru că vorbim de faptul că de la nivel european putem lupta cel mai eficient cu schimbările climatice. Am văzut raportul IPCC săptămâna aceasta privind schimbările climatice. Avem această mare prioritate, mai mare decât orice alte priorități, lupta cu schimbările climatice. Așadar, așa cum am reamintit la sfârșitul intervenției Trebuie să integrăm în acest fond criterii legate de lupta cu schimbările climatice și cred că asta ar fi util în, uh, în activitatea noastră. Mulțumesc. Mă gândesc că ar fi mai bine să ar fi mai bine să ne facem în așa fel încât să nu existe joburi decât să tot discutăm despre ce să facem cu ele. Bine, mulțumesc. Ajungem și la sfârșitul acestui punct de pe ordinea de zi și întrerup aici până la 5 și jumătate pentru că nu putem continua cu celălalt punct de pe ordinea de zi pentru că ne lipsește raportorul. Colegul de Ion vine pentru programul justiție la 5 și jumătate, după care urmează întâlnirea coordonatorilor de la 6. Deci ședința se întrerupe aici. Mulțumesc. 17.30 geht's weiter. Danke.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

Doamne,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 E o săptămână foarte aglomerată la Parlament. Deci pot să încep. Trebuie să vorbim italiană, spune domnul De Jong. Da. Intervenție fără microfon. Yeah. <laughs> continuare intervenții fără microfon din sală. Intervenții fără microfon în sală. You know, it's, it's funny. We have so many points on the agenda. E amuzant că avem atât de multe puncte pe ordinea de zi, spune doamna președinte. Suntem comisia cea mai ocupată, avem o grămadă de lucruri și e greu să și găsim o zi pe ordinea de zi și acum stăm și nu facem nimic. Dar n-am putut să estimăm cât va dura să discutăm acele avize și avem un aveți CFM, nimeni nu și-ar fi imaginat că durează doar 10 minute discuția, sigur. Uh, lipsește deocamdată cabina italiană. As soon as they show up, we will... Imediat ce se întoarce cabina italiană, vom relua discuțiile. because you know we, we think that you give important inputs to the program. That's why we really want to listen to you. Pentru că știm că aveți contribuții importante la program și de aceea vrem să vă ascultăm. Nu suntem aici doar uh, pentru formalitate. Deci îmi cer scuze, nici nu m-am gândit uh, că nu o să avem interpretare. Intervenție fără microfon. Third try. Thank you very much, uh, uh, Inge. I um, uh, wanted to say that I apologize that I had no idea that... Um... Da, îmi cer scuze așadar uh, pentru întârziere. Cred că raportul e un uh, aviz cont, adică nu am intrat în toate detaliile valorii acestui program. Cu toții suntem de acord cu programul. De aceea vreau să arăt că amendamentele mele reprezintă pe de o parte abordarea pe care o avem la modul general. Ar trebui ar trebui adăugată valorile europene, am subliniat acest principiu care apare deja în propunerea comisiei, să apărea în propunerea inițială și mai sper că putem uh, da rezultatele, performanța, că evităm dubla finanțare atunci când există mai multe uh, fonduri aplicabile și ce se întâmplă în cazul în care există deficiențe privind statul de drept în anumite state membre. Deci, um, puncte tipice de Comisia de Control Bugetar. Și mai mult decât atât, cred că am mai avut această discuție la un moment dat în trecut. Totdeauna mi se pare dificil când vorbim de doar una sau două instituții academice. În zilele noastre aceste instituții nu mai sunt neapărat non-profit. Eu le consider ca entități cu un anumit interes comercial. Și de aceea n-am uh, introdus nume aici. Dar putem vorbi și de faptul că e un program pentru instituții economice ar trebui să fie corect, bazat pe dreptul de a alege și cine ne dă cele mai bune rezultate, cele mai bune servicii pentru o anumită sumă de bani. Cam asta ar fi baza avizului meu și aștept, sigur, cu interes să vedem ce observații există de la raportorii în umbră. Doamna Chinici, vă rog. Grație, grație. Mulțumesc, doamnă președinte. Îi mulțumesc domnului de Jong care ne-a prezentat ca raportor această activitate excelentă îmi cer scuze de, pentru problema mea, obstacolul referitor la limbi și îi mulțumesc uh, doamnei președinte care mi oferă posibilitatea de a interveni. Și eu deocamdată am să fac o observație de natură generală. Cred că formarea permanentă, actualizarea competențelor profesionale ale profesioniștilor din sectorul juridic reprezintă o premiză clară pentru a putea continua cu cooperarea judiciară în spațiul de securitate și justiție pe teritoriul Uniunii Europene. Perioada justiție în eh, programul justiție în perioada anterioară, 2014-2020, cred că putem spune că a oferit eh, o contribuție importantă în acest sens, încurajând schimbul de cunoștințe și de bune practici sprijinind de asemenea activitatea unor rețele transnaționale dedicate cooperării și formării. Mă gândesc aici la rețeaua europeană de formare a judecătorilor și la rolul uh, important pe care l-a jucat uh, în formarea constantă a magistraților în ce privește instrumentele de recunoaștere reciprocă și armonizare penală. S-au finanțat de asemenea numeroase studii comparative referitoare la drepturile persoanelor uh, acuzate și drepturile victimelor. Acestea au reprezentat uh, surse importante de informație referitor la funcționarea concretă a sistemelor judiciare din statele membre, cât și referitor la felul în care legislația UE, mă refer aici la drepturile naționale, cum sunt aplicate la nivel național. E vorba de cunoștințe fundamentale menite să consolideze încrederea reciprocă pentru a promova o aplicare mai conștientă a legislației UE în cadrul sistemelor judiciare ale statelor membre. După cum a spus pe bună dreptate colegul de Jung, perspectiva cont trebuie să vizeze acel aspect legat de buget și firește eu, în calitate de raportor de inumbră, voi face tot ce îmi stă în putință pentru a contribui la varianta finală a avizului pentru intervalul 2000 17 2020, 2020 scuze, 2027. Cred că acest program poate să asigure prin dezvoltarea sinergiilor între autoritățile judiciare naționale și toți actorii implicați în formarea europeană, în acest fel poate asigura cooperarea care reprezintă un instrument fundamental. Voi face așadar tot ce stă în putință, voi înainta amendamente pentru a îmbogăți conținutul textului avizului. Încă o dată, repet mulțumirile mele colegului De Jong pentru efortul depus. Mulțumesc! Vă mulțumim, e un program uh, important, de ce îl susținem. Comisia Europeană, doamna Oscova, vă rog. Mulțumesc, mulțumesc și raportorului și raportorului din umbră pentru aviz. Suntem de acord cu ceea ce ați spus cu privire la nevoia garantării plus valorii programelor, stabilirii de sinergii între diferitele programe și legături, desigur, între cadrul financiar multianual și mecanismul de protejare a Uniunii a bugetului Uniunii în cazul lor deficiențe. Deci, uh, amendamentele merg în direcția potrivită și suntem gata să lucrăm împreună cu Parlamentul. Amendamentele sunt de natură mai degrabă generală și Comisia își rezervă această poziție de a reacționa. E vorba de amendamentele cu privire la evaluări, de exemplu, durata evaluării, o măsură rezonabilă pentru toate aceste programe și ce propunem că în rolul nostru de comisie. Vorba de rapoarte, de rapoarte de implementare și așa mai departe. Dar vom prezenta aceasta în uh, programele noastre. La fel și problema actelor delegate, locul actelor de implementare. Noi credem că Sunt aspecte generale care trebuie tratate uh, la modul general. Să am văzut ce se întâmplă și uh, aștept, suntem de acord cu aceste principii. Și domnul de Jung, în încheiere, da, aștept și eu cu interes uh, aceste elemente cred că putem lucra în consens, iar pe aspectele orizontale sunt raportor și la LIBE pe alte programe pe care le vom discuta mâine și în această capacitate sunt și membru în grupul orizontal MFF și știu că toate aceste aspecte menționate de comisie sunt uh, discutate și acolo. Deci putem avea un aviz, dar până la urmă efortul va constata în a alinia toate programele în contextul MFF și nu într-o parte să avem elemente de implementare, altele perioade scurte, alte perioade lungă și așa mai departe. Sunt deci destul de sigur că uh, vom găsi soluții în cele din urmă. Mulțumesc! Mulțumesc! Termenul limită pentru amendamente 19 octombrie la prânz la ora 14 și vot pe 8 noiembrie. Și ajungem astfel la sfârșitul ședinței publice și continuăm cu ședința coordonatorilor, iar cei care nu trebuie să fie prezenți sunt rugați să plece, iar cei care trebuie să fie sunt rugați să rămână. Mulțumesc! Încheiem această ședință și continuăm mâine la 9.